Domnul președinte. Koleżanki i koledzy. Dragi colegi. Przystępujemy do kolejnego posiedzenia. Otwieram nasze... Deschid acum ședința de astăzi. Vești triste din ultimele zile cum este omorirea de către ETA a polițistului francez, acest lucru ne arată că problema terorismului nu a fost rezolvată în Europa. În numele meu și în numele Parlamentului European aș dori să transmit condoleanțe familiei polițistului ucis. Sper că poliția franceză și spaniolă vor reuși să aducă în fața justiției nu doar pe cei care au, au ucis pe acest polițist și ci și cei care au comandat această crimă. O altă veste tristă este faptul că în Cuba, aproximativ 30 dintre participante la manifestația Doamnelor în Alb au fost arestate. E vorba de mame, soții și surori ale celor închiși în închisori. Parlamentul European uh, a dat premiul Saharov în 2005 Doamnelor în Alb. Astăzi, Gândurile noastre sunt alături de ele. Gândurile noastre sunt pentru situația lor dificilă. Și trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de dezbaterea comună în legătură cu două rapoarte de, despre raportul anual al Băncii Centrale Europene și raportul referitor la declarația anuală pentru zona euro. E vorba de raportul Edwards Cicluna raportul anual BCE pentru 2008 și raportul domnului Sven Giegold în legătură cu declarația anuală pentru 2009 privind zona euro și finanțele publice. Acum dau cuvântul raport, domnului raportor, domnul Edward Scicluna. Vă rog. Domnule președinte, ultimii doi ani au fost nite uh, niște ani în care BCE-ul a fost pus la încercare ca gardian al stabilității financiare, iar raportul meu privind BCE în uh, opt a fost